Stimați colegi, vă propun să începem întâlnirea noastră de astăzi. Vreau să vă întreb dacă există propuneri de amendare a ordinii de zi. Constat că nu. Nu am nici eu de făcut comunicări. Și dacă nu aveți obiecții în legătură cu procesele verbale din 26 ianuarie, 2 februarie și 9 februarie, putem să le considerăm ca fiind adoptate. Și dați-mi voie să îl salut pe domnul Pandu uh, Amergvico, președintele Parlamentului, președintele adunării parlamentare din Tanzania. După cum știți, Tanzania este o țară um, căreia Parlamentul European îi acordă o atenție deosebită. Această țară este unul din primii uh, șase parteneri prioritare pentru anul 2015. Vizita de astăzi Eh, este un prim pas în dezvoltarea acestui parteneriat eh, și eh, există o serie întreagă de inițiative follow-up cu adunarea generală. În anul 2016 în Tanzania vor avea loc alegeri constituționale oaspetele nostru poate că ne va vorbi despre amânarea alegerilor care a avut loc anterior. Deci ziua de astăzi avem ocazia de a asculta pe domnul Pandu Amechivico și pe colegii săi în legătură cu uh, provocările care se află în fața uh, Tanzaniei și Zanzibarului inclusiv în vederea viitoarelor alegeri. Cu aceasta vă dau cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule vicepreședinte, Da, e mai sigur să fii vicepreședinte, uh, spune domnul Pașcu. Deci mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și bună ziua dumneavoastră tuturor. Îmi face plăcere să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră în fruntea unei delegații din uh, Zanzibar și Tanzania din partea uh, adunării generale, Parlamentul și um, alături de mine vin patru oficiali, domnul Iaia Misamat, dar există și um, persoane care au fost apropiate ale um, premierului din Zanzibar, domnul Nahoda. Abdala Juma, de asemenea, este membru al delegației noastre și îl invit să ridice în picioare domnul Ahmad, doamna Wanu Hafudamer, Zara Ahmad, Eu sunt Pandamer Ghivicio, purtătorul de cuvânt al uh, Parlamentului. De 20 de ani deja în această funcție și doresc să vă, vă împărtășesc uh, câteva aspecte din activitatea recentă politică dați-mi voie să vă prezint un scurt background uh, istoric în legătură cu formarea Guvernului de Unitate Națională. A, au avut loc discuții purtate de Abdelkarumi, și secretarul general al partidului de opoziție, uh, Frontul Unit COF, care acum este vicepreședinte al Sansibarului din noiembrie 2009. Dialogul dintre cei doi uh, a fost confidențial, nimeni uh, nu a obținut uh, informații în legătură cu conținutul acestor negocieri, dar după explicațiile care ne-au fost furnizate ulterior, s-a discutat despre formarea unui guvern de unitate națională Deci, cele două partide politice care sunt la guvernare sunt CCM și CUF, care au căzut de acord să formeze acest guvern de unitate națională. Acest lucru s-a întâmplat după discuțiile avute între reprezentanții celor două partide. Întâlnirile au avut loc în diverse locuri, nu doar din Dar es Salaam. Și S-a căzut de acord că este important ca în Zanzibar să existe un guvern de unitate națională, pentru că um, a existat o îndelungată perioadă de impas politic, ceea ce um, a creat dificultăți dezvoltării acestei țări prin acest guvern de unitate națională um, am sperat să putem pune capăt acelei îndelungate eh, perioade de dificultăți și, incertitudini. După um, discuțiile celor um, doi eh, conducători eh, ai partidelor politice din Zanzibar, Și trebuie să știți că secretarul general uh, a fost uh, profesor de meserie. Shariamat a căzut de acord uh, după o perioadă destul de emoționantă la nivelul uh, Parlamentului uh, vis-a-vis -vis de ideea de a uh, avea un asemenea guvern de Uniune Națională, s-a decis ca guvernul să fie format din aceste două partide politice. Noi am reușit în felul acesta să punem capăt problemelor pe care le-am avut. Este o nouă formulă de guvernare în uh, Tanzania. Aici, în Uniunea dumneavoastră, aveți cabinete de coaliție, dar uh, există uh, câteodată și reprezentanți ai opoziției. La noi însă nu există o opoziție oficială. Ne putem uh, pune întrebarea dacă o democrație multipartinică este viabilă, dacă există uh, posibilitatea unei opoziții care să fie membre în adunarea parlamentară. CCM este partidul majoritar, CUF este partidul uh, minoritar. În primele rânduri din uh, amfiteatrul Parlamentului uh, se află locurile miniștrilor și partidului majoritar nu există vreo tendință de subminare a acestui tip de democrație multipartinică. Dar această formă de guvernare este doar pentru Zanzibar, Tanzania. Puteți să ne întrebați de ce uh, nu uh, se aplică formula și pentru statul unitar Tanzania. Pentru că backgroundul istoric este diferit. Istoria pe care am avut-o în Zanzibar după fiecare etapă de alegeri, uh, opoziția a fost foarte uh, șubredă, cu poziții uh, foarte puțin numeroase, inclusiv în ce privește uh, mandatele parlamentare. De fapt, la alegerea anterioare a existat un rezultat în care partidul câștigător a deținut 26 de mandate, um, perdanții 24, deci din acest punct de vedere, până la urmă, majoritatea a fost foarte subțire. CCM la ultimele alegeri a obținut uh, multe mandate, de aceea nu a fost nevoie de un guvern de Uniune Națională. Pentru că, în felul acesta, partidul care a câștigat uh, a format uh, întregul cabinet. Deci, Acestea ar fi câteva aspecte despre uh, modul în care am acționat. Au existat mai multe aspecte. Uh, nu au uh, existat dialoguri uh, de conținut al programului de guvernare înainte de formarea guvernului. Constituția ă, pe care am avut-o nu ne-a permis să organizăm referendum, dar am putut să operăm o amendarea Constituției astfel încât să putem forma un asemenea guvern de Uniune Națională. Și până la urmă am luat această decizie în baza unui referendum. Domnule vicepreședinte, pot să spun că procesul care a permis înființarea acestui guvern s-a bazat pe trei aspecte. Uh, a existat un dialog între uh, partide. Uh, la Zanzibar până la urmă s-a luat decizia formării acestui guvern și Camera Reprezentanților a aprobat înființarea acestui guvern și a existat și un amendament la Constituție care a permis instalarea acestui guvern. Zanzibar um, House of Representatives, of course under my leadership as a speaker. Eu ca președinte al Camerei Reprezentanților uh, trebuie să elaborez legislația pentru un referendum, pentru a vedea care va fi decizia de a avea un guvern de unitate sau nu. Rezultatul referendumului, așa ca și în cazul alegerilor generale, a fost cam 66,4%. Deci pentru guvern de unitate națională. Restul a votat împotrivă, 30 ceva la sută. Constituția a fost modificată deoarece rezultatul referendumului uh, a sprijinit Guvernul de Unitate Națională. De aceea, domnule președinte, cred că se cuvine să vă mulțumesc pentru prezentarea mea. Um, Lăsa-vă. Before asking if they have some... Vă mulțumesc. Înainte de a-i ruga, de a întreba pe colegi să intervine. Vreau să vă întreb care e situația acum. E instabilă situația din regiunea dumneavoastră, în vecinătatea dumneavoastră apropiată. Cum put... Situația politică din țara dumneavoastră, ce influență are asupra lucrurilor? Ce ne puteți spune? Și în, uh, um... În ceea ce privește țările vecine, Uganda, Burundi, uh, Kenya, Uganda, deci țara noastră, principala țară vecină e Somalia și știți că avem ceva probleme la granița uh, cu Kenya și cu Somalia. Știți cu toții ce se întâmplă cu gruparea teroristă Al-Shabaab, care este atât de activă în Somalia. Practic, în Somalia nici nu e un guvern la putere. În ceea ce vrește Kenya, și acolo se pune problema legată de gruparea Al-Shabaab, care se luptă pe teritoriul acestei țări și provoacă multă instabilitate și um, e afectată mult securitatea. Ați auzit de un atentat uh, cu 67 de morți și de asemenea știți că recent au fost uciși 147 de studenți dintr-o universitate keniană. Asta face organizația Al-Shabaab. Însă cu restul țărilor, cu celelalte părți nu avem probleme. Deci situația nu este atât de dificilă. Deci, Somalia și Kenya, practic, sunt vecinii care au probleme. Pot să vă spun subcint că în Tanzania, din punct de vedere politic, lucrurile stau bine. Sperăm ca alegerile generale să aibă loc în octombrie și sperăm de asemenea ca referendumul să fie organizat înainte de iulie, deci înainte de alegerile generale. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Tanoc dorește să propună o întrebare. Mulțumesc. Un uh, bun venit călduros acestei uh, delegații din Zanzibar. Un arhipelag Uh, cu care țara mea a avut o relație de foarte lungă durată, arhipelag care acum face parte din Tanzania cu statut de provincie autonomă, Republica Autonomă. Întrebarea mea se referă la radicalizare și la atentatele din ultimii ani uh, de către organizația Awakening. Au fost atacate catedrale, biserici, locuri turistice, baruri. E o amenințare majoră la siguranța acestor insule, Zanzibar, um, e în pericol uh, industria turismului. De asemenea, în ce măsură tinerii dumneavoastră devin uh, jihadi și se alătură uh, grupării ISIS în Siria sau în Irak? E o problemă foarte îngrijorătoare. Uh, care face parte dintr-un context internațional. Deci ce se întâmplă în Zanzibar? Thank you very much for that uh, good question. Vă mulțumesc pentru întrebare. Această asociație a fost înregistrată trei grup de persoane de religie musulmană, însă nu sunt afiliați uh, la ISIS sau la oricare altă grupare care să facă parte din Al-Qaeda sau Al-Shabaab. E o grupare din Zanzibar. Nu ne doream, bineînțeles, să se întâmple așa ceva în Zanzibar. Guvernul uh, provincial se opune, bineînțeles, uh, situației create de această organizație Omșu și acum cei care au participat la această mișcare Mumșu sunt practic judecați în tribunale, e un proces pe rol și așteptăm acum uh, încheierea acestui proces deci în fața justiției. Pot să vă spun că Oamșu e o grupare care nu are nicio afiliere mm, politică, nu e mm, implicat cu niciun partid și nu știm să aibă vreo afiliere internațională la vreo organizație musulmană. E un grup care a apărut în Zanzibar și care susține faptul că în Zanzibar, uh, musulmanii nu sunt tratați uh, în mod uh, corect. Guvernul a luat toate măsurile necesare pentru a pune capăt um, acestor lucruri, iar toți cei care au participat la această mișcare, deci au fost aduși în fața tribunalului. Deci e un proces pe rol, după cum vă spuneam, și așteptăm sentința tribunalului. Vă mulțumesc, domnul Cuca, are o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Madam Zulf Anna. I, I just greeted I'm our... Tocmai v-am urat bun venit în limba dumneavoastră, în Swahili. De ce? De aia interpreții aveau ceva probleme să traducă. A fost ceva între mine și delegație. Mr. Chairman, thank you very much for that. I would like to extend my warmest welcome to the... Deci vreau să vă urez uh, un bun venit călduros. Proveniți dintr-o țară atât de frumoasă. Spuneați la început, domnule președinte, că ar trebui să fim mai atenți, să acordăm mai multă importanță Republicii Tanzania. Da, așa e. E o țară care nu prea apare, practic, pe prima pagina ziarelor. E un compliment, asta înseamnă că nu creați probleme. E foarte bine, însă ar trebui să ne consolidăm uh, cooperarea. Știu că până la sfârșitul anului vor avea loc alegeri parlamentare în Tanzania și sunt sigur că Uniunea Europeană va trimite și o misiune de observatori la aceste alegeri. Vreau să spun că această ocazie ar trebui folosită pentru a ne informa mai mult în legătură cu situația de la fața locului și când se va întoarce delegația ar trebui să fie mai activă, să încerce să stabilească niște canale de cooperare mai active, deci între UE și Tanzania. Umoja Tanzania, including Unguja. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte thank you very much. It is true that uh, Tanzania has been... Mulțumesc. E drept că Tanzania a colaborat strâns cu Uniunea Europeană. Știu că uh, pe domeniul dezvoltării am beneficiat de sprijin. E drept de asemenea că și la ultimele alegeri a fost o misiune de observator din partea Uniunii Europene. Și mi-amintesc că i-au ajuns la concluzia că alegerile au fost organizate corect. Sper ca și de data aceasta autoritățile care organizează alegerile să invite observatori din Uniunea Europeană. Nu cred că va fi nicio problemă. Pentru prima oară anul trecut eh, ne-am eh, reunit, am colaborat. Deci am putea avea o, o misiune de observator din partea Uniunii Europene fără nicio problemă. Porțile noastre vă sunt larg deschise, deci vă rog să veniți la noi la când vom avea alegerile. Deci sper ca autoritățile relevante să vă transmită, bineînțeles, invitația. Doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Excelență, stimați uh, membrii ai Parlamentului din Zanzibar, Tanzania, vă urez un bun venit călduros la reuniunea AFET. Aș vrea să mă refer la contextul regional mai larg din um, zona dumneavoastră. Vreau să mă refer la acordul de la Rușa pentru Burundi. Țara dumneavoastră s-a implicat pozitiv în acest sens, deci nu doar în cazul uh, țării Burundi, ci și în alte situații. Uh, ce credeți dumneavoastră despre stabilitatea din regiune, dat fiind că acum acordul de reconciliere de la Rușa se pare că este încălcat, deoarece președintele Burundi a hotărât să se prezinte din nou la alegeri? Ce posibilitate credeți că există de a menține pacea după ani îndelungați de război civil în țări precum Burundi, Rwanda, sau Congo. Ok, thank you very much uh, indeed. Mulțumesc, doamnă, pentru întrebare. Tanzania a fost întotdeauna în primul front în ceea ce privește încercările de a obține pacea și uh, liniștea în, atât la noi cât și în țările vecine. Deci ceea ce se întâmplă acum în, ce s-a întâmplat în Burundi și în Rwanda a fost pentru noi uh, o provocare destul de mare. Și recent, din cauza acestei probleme din uh, Burundi, și anume că președintele dorește să se prezinte pentru a treia oară drept candidat, asta a creat probleme. Știți că situația a devenit mai complicată. În Tanzania noi avem un sistem cu două mandate maxim prezidențiale de 5 ani fiecare. Sperăm ca guvernul nostru din Tanzania să îi îndemne pe cetățenii din Burundi și chiar și pe liderii acestei țări să-și respecte Constituția și anume de a avea doar două term, doar două mandate, mă scuzați, uh, prezidențiale. Deci asta e limita. Asta e problema acum acolo. Știți că deja și-au pierdut uh, o serie de oameni în urma revoltelor. Tanzania s-a implicat întotdeauna Uh, a încercat întotdeauna ca pacea uh, să domnească nu doar la noi, ci și în țările care ne învecinează, care sunt vecine cu noi. Tanzania, dacă vă aduceți aminte, a fost de asemenea printre primele țări care au cerut independența. Noi am spus că Tanzania nu are cum să fie independentă dacă vreo altă țară din Africa uh, nu e independentă. Deci de aia spun că noi am fost printre cei care au luptat foarte mult pentru independență. Libertatea pentru noi este uh, esențial în fiecare țară. Dacă vrem să avem pace și liniște și dacă vrem să avem uh, un sistem democratic în țările africane. Sperăm, deci, cum spuneam, că guvernul nostru va îndemna, îi va îndemna pe vecinii noștri să fie atenți. Deci sperăm să se uh, pună capăt situației de acolo. În orice caz, noi sfătuim pe omologii noștri din, uh, din Burundi să pună capăt situației actuale. Vă mulțumesc, domnul McAllister. Excelențe, doamnelor și domnilor, e o plăcere să vă avem astăzi aici. Eu sunt din Germania și, după cum știți, cele 16 landuri au uh, un parteneriat special cu țări africane. Eu uh, am fost guvernator în uh, Saxonia Inferioară și aveam foarte multe proiecte cu Tanzania. Am mai multe întrebări. Credeți că vor avea loc alegeri? Când credeți că va fi data, când va fi anunțată data exactă a alegerilor? De asemenea, ce face Tanzania în privința turismului? Thank you very much indeed. Mulțumesc. Conform Constituției din Tanzania, De obicei, uh, alegerile s-au organizat în ultima duminică din octombrie. Asta am făcut în ultima, ultimele, de ultimele dăzi. Deci noi sperăm ca până pe 25 uh, octombrie să fie organizate alegerile. Deci sperăm să respectăm această dată. Asta a fost tradiția noastră din ultima perioadă. Deci odată la 5 ani, în octombrie, ultima duminică din luna octombrie, s-au organizat alegeri. Deci în ultima duminică, deci anul ăsta pică pe 25 octombrie. Deci sperăm să avem atunci uh, alegerile. Cealaltă întrebare, turismul. Ce... Permiteți-mi să mă refer la două sectoare acum. Voi începe cu Zanzibarul. Știți că, din punct de vedere economic, gestiunea e separată, deci între Zanzibar și partea continentală. În Zanzibar, turismul, practic, e a doua sursă de venit, mai ales după căderea comerțului cu cuișoare prețul internațional a scăzut foarte mult la cuișoare. Deci de aceea noi am optat pe turism. E a doua sursă de venit. În ceea ce privește guvernul de unitate, și pentru noi industria turismului este foarte importantă. Deci vrem să fie cât mai înfloritoare. pentru a avea venituri asigurate deci în, în acest domeniu. Și o facem în mai multe domenii, după cum știți. În ceea ce privește vânătoare avem uh, zone importante cum ar fi muntele Kilimanjaro. Mulți merg acolo să vadă fauna. Avem de asemenea și niște plaje minunate, frumoase, imense. Vă invit pe toți să veniți la noi să vă bucurați de nisipul alb și fiind de pe plajele noastre. Turismul este deci un... este o sursă importantă de venit atât pentru Zanzibar cât și pentru guvernul de unitate din partea continentală, deci Tanzania. Doamna Gomes. Aș vrea să știu ce întâmplă cu colaborarea dumneavoastră termen lung cu China. Recent, China a investit foarte mult. Dincolo de pf, infrastructura uh, tradițională, cum ar fi căile ferate, au uh, investit de, în porturi strategice. E un proiect bagamoliu important. Și facem legătura aici și cu explorarea energiei. S-au descoperit uh, zăcăminte de gaz natural. Deci ce credeți despre colaborarea dumneavoastră cu China, mai ales în lumina ceea ce se întâmplă în alte țări? unde știți că există și uh, tendința corupției când au loc astfel de colaborări. Ce se întâmplă la dumneavoastră? Știu că în ceea ce privește combaterea corupției ați creat recent și un minister Uh, mă scuzați, ați demis recent un ministru, deoarece a fost acuzat de corupție. Aveți și probleme legate de acapararea de terenuri? Am înțeles că există o problemă legată de acapararea terenurilor, mai ales în domeniul uh, biocombustibililor. Deci ar vrea să știu care e situația și ce credeți dumneavoastră despre ce se întâmplă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Tanzania are atât de mulți prieteni. În Africa, în afara Africii, în Asia, în Uniunea Europeană și în alte locuri. China ne-a fost prietenă de mulți ani de zile și am avut colaborări cu China de multă vreme. De cele mai multe ori, sprijinul din partea Chinei este necondiționat, ceea ce este un lucru bun pentru țările sărace să beneficieze de susținere necondiționată din partea Chinei. Ați vorbit despre acapararea terenurilor, un fenomen care se manifestă și în anumite părți din Rusia. Este până la urmă vorba de acapărarea unor terenuri fără a oferi compensația cuvenită. Problema a fost soluționată în noua Constituție, care urmează să intre în vigoare în iulie anul acesta. Noi am uh, înțeles uh, și am recunoscut drepturile țăranilor, fermierilor, uh, pescarilor, cultivatorilor de orez Așadar, de fiecare dată când guvernul dorește să ia uh, anumite terenuri care fuseseră în uh, folosința unor arendași de vite, crescători de vite sau cultivatori, atunci am venit cu o soluție în Constituție care le garantează drepturile. Deci, dacă un teren este necesar pentru o anumită dezvoltare din partea guvernului, atunci guvernul poate oferi un teren în altă parte ca și compensație. Și dacă nu se poate așa, trebuie achitat uh, în alt mod. Da, deci uh, sperăm că această Constituție va trece cu un referendum în luna iulie, probabil. Și poate, pentru că nu sunt singur, pentru că sunt uh, aici cu o întreagă delegație, poate și și doresc să adauge ceva, cu permisiunea dumneavoastră, am să Poate că doriți dumneavoastră să adăugați acum ceva, domnul Shamsi Voinehoda, fost uh, prim-ministru în Sansibar. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, permiteți-mi să arunc mai multă lumină asupra chestiunilor ridicate în discuție de domnul Tenac în ceea ce privește rolul jucat de Tanzania în menținerea pății în Africa de Est. Într-adevăr, Tanzania de multă vreme a deținut un loc central, atât din punct de vedere politic, cât și al diplomației. Și în această perspectivă, Tanzania este preocupată de instabilitatea regională din anumite țări, ca de pildă din uh, recent Burundi. Știm cu toții că președintele Curunziza încearcă să țină un al treilea mandat, ceea ce a dus la demonstrații masive Însă, dacă ne uităm la acordul de pace din Arușa, acolo se stipulează în mod clar că un președinte nu are dreptul decât la două mandate, dar problema apare la interpretare, cum se numără. Inițial s-a căzut de acord în acordul de pace de la Aruba că va fi o perioadă de tranziție de 5 ani mai întâi și apoi uh, va fi altă perioadă, alt mandat de 5 ani. Și acum actualul președinte încearcă să argumenteze că mandatul din perioada de tranziție nu se numără este până la urmă o problemă regională. Deci în acord nu se specifică dacă perioada de tranziție se contabilizează sau nu. Dar cred că revine țărilor noastre responsabilitatea de a discuta cu președintele din Burundi pentru a găsi o soluție. Pentru că situația este foarte gravă și poate periclita toate evoluțiile care au avut loc în ultima vreme. Acum, în ceea ce privește China, de ce are Tanzania relații cu China în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Știm că China a fost uh, un prieten în toate vremurile, la bine și la greu. Și parteneriatul a început uh, de aproape 50 de ani. Noi, Tanzania, consideră China ca țară prietenă. În anii 60, China a oferit uh, o primă finanțare pentru construcția unei căi ferate a eliberării între Zanzibar și Tanzania. Între Zambia, îmi cer scuze, și Tanzania. Însă, China, atunci când are de face cu țări africane, sau țări asiatice, nu pune neapărat condiții precum <clears throat> Europa, Uniunea Europeană, care leagă acest ajutor de dezvoltare și de chestiuni care țin de drepturile omului. Deci China nu, fa- nu pune astfel de condiții de chestiuni care țin de guvern <clears throat> sau drepturile ale omului. Și de aceea Tanzania consideră că este un ajutor uh, stabil și constant din partea Chinei. De aceea am avut o relație bună de colaborare cu China în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt și alți colegi care doresc să formuleze întrebări, dacă nu, excelențe, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și sper că ceea ce ați spus se va și realiza în ceea ce privește viitorul politic al țării dumneavoastră. Mulțumim! To be here with you. Mulțumesc, domnule președinte, a fost o onoare să mă aflu aici și să vă prezint uh, aceste informații. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. We move on directly. Continuăm acum direct cu următorul punct care se referă la raportul doamnei Gomez, impactul uh, asupra capacității de apărare în Europa a evoluțiilor de pe piețele internaționale doamnă um, Gomez a solicitat o dezbatere pentru că nu am avut ocazia să avem această dezbatere în cadrul Comisiei Sede. Vă propun să avem această discuție până la 5 jumate, când vom trece la vot, inclusiv uh, pe acest raport, dacă nu mă înșel. Așadar, doamnă Gomes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a asculta și părerea colegilor pe marginea acestui raport, însă cu predilecție aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru excelenta lor colaborare, pentru că astfel am reușit uh, să găsim un număr considerabil de compromisuri pe elemente esențiale și um, textul este mult îmbunătățit față de prima versiune. Și vreau uh, să subliniez de la bun început pentru că de la uh, deseori avem cazuri de conflict de competență cu alte comisii. Dar în această situație, cooperarea cu IMCO a funcționat excelent pentru că, după cum știți, tema raportului uh, vizează ambele comisii. Eu am analizat lucrurile din perspectiva subcomisiei pentru apărare în ideea de a veni cu o contribuție în perspectiva întâlnirii ministrilor apărării din iunie, unde se va evalua cum anume se implementează directivele cu privire la achizițiile din apărare, dar evaluarea reală um, ar trebui să se facă de către colegii din IMCO. Um, evaluarea noastră ar trebui să fie mai degrabă politică și la nivelul impactului asupra capacităților de apărare. Raportorul din partea IMCO, domn Goldpatch a dat dovadă de foarte multă înțelegere și a înțeles că nu vrem să ne depășim uh, competențele, nu vrem să se suprapună și au înțeles și care sunt preocupările noastre, în special în ceea ce privește această chestiune crucială a compensărilor o chestiune foarte spinoasă, pentru că există percepții diferite și la nivelul Agenției Europene pentru Apărare, care acceptă aceste compensări ca mecanism de tranziție. Asta pentru a consolida baza industrială în cercetare și dezvoltare în domeniul apărării. Asta în timp ce Comisia a adoptat o poziție mai negativă, mai uh, corespunzător uh, regulilor pieței interne. Mulțumesc în orice caz pentru colaborare, doamnei Golpeci. Și în final am reușit să avem formulări identice atât în raportul nostru cât și în raportul IMCO ceea ce cred că este foarte important pentru că astfel mesajul Parlamentului se va auzi mai clar și mai răspicat. Aș dori de asemenea să mulțumesc și Comisiei, um, Consiliului și Agenției Europene pentru Apărare pentru colaborare și cred că acum avem un mesaj rațional și dacă se va adopta de Comisia noastră și apoi de Parlament, mesajul trebuie să ajungă la guvernele noastre. Pentru că am văzut că în unele țări, din cauza crizei economice, s-au operat reduceri foarte mari la bugetele de apărare cu consecințe severe. Chiar dacă este vorba de companii strategice din acest domeniu, ceea ce până la urmă ne periclitează. Pentru că țările care nu se confruntă cu o criză economică atât de uh, severă, probabil că nu-și sporesc neapărat acum Uh, bugetul de apărare, dar nu îi pun într-o poziție favorabilă pentru contribuabililor datorită opacității din acest mediu. În orice caz vreau să mulțumesc încă o dată tuturor pentru colaborare. Mesajul nostru cred că este unul clar și sperăm că și Consiliul va, îi va da ascultare și va și acționa uh, pe cale de consecință. Mulțumesc foarte mult, doamna Lözing. Mulțumesc foarte mult! Ca și în prima dezbatere, cum am spus și atunci, grupul nostru, Guengel, are rezerve mari vis-a-vis -vis de măsurile propuse de doamna Gomez în raportul dânsei. Ni se pare îngrijorătoare această solicitare a consolidării bazei industriale, ca de pildă și cu înlesniri fiscale pentru cooperări în domeniul uh, apărării și industriei de apărare sau uh, chiar finanțări de la bugetul european, o chestiune care are evident prioritate și la nivelul Comisiei uh, SEDE. S-ar putea vorbi chiar de pro- programe de subvenționare pentru industria apărării, ceea ce noi respingem cu fermitate. Există însă și puncte, ca de pildă 12 și 13, pe care le susținem în mod expres, mai ales și criticile pe care le aduceți vis-a-vis de exporturile de echipamente și armament și îmbunătățirea controalelor. din în păcate, alte aspecte s-au îndepărtat mult de poziția noastră de grup. Și de aceea trebuie să spun că raportul urmează o direcție complet diferită de cea pe care grupul nostru parlamentar o consideră cea corectă, pentru că noi suntem pentru dezarmare, iar în raport se vorbește uh, din potrivă de o renarmare, în condițiile unor uh, menținerii bugetelor de apărare. Industria apărării influențează democrația în sensul în care pârghile de control democratic sunt slăbite și se sporește influența industriei de resort. Consecința fiind că atunci când se aplică uh, respectiva politică, se va ajunge inerent și la o creștere a exporturilor de armament. Din acest motiv am elaborat și noi un uh, raport uh, minoritar care a fost prezentat la secretariat. Mulțumesc, domnul Butiköfer. Foarte succint, domnule președinte, doar câteva observații din partea mea. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Gomez pentru excelenta colaborare. Cred că și compromisurile găsite sunt bune, le putem susține trei observații care se leagă și de ceea ce spunea adineaur doamna Lözing. Vreau să reținem că considerăm în continuare că cercetarea în domeniul apărării nu ar trebui plătită din uh, bugetul european. În al doilea rând, noi considerăm că acest raport este un fel de pârghie politică pentru uh, a încerca o reducere a exporturilor de armament, pentru că și noi susținem această idee. Și în al treilea rând, nu cred că există o corelație directă între nivelul cheltuielilor pentru apărare și capacitățile militare propriu-zise. Pentru că dacă mă uit câte proiecte de înarmare au fost realizate în Germania, mai de mult, au costat uh, extrem de mult și uh, s-au realizat capacități extrem de puține. Practic, banii s-au risipit. Și cred că nu există niciun sector din Europa unde să se risipească la fel de mulți bani. Eu cred că cu mai puțin bani s-ar fi putut face treaba mult mai eficientă. Acest lucru ar trebui să fie obiectivul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârziere. Îl și reprezint aici pe colegul Kirțos, raportul nostru din umbră. Însă doresc și eu să Mulțumesc uh, doamnei Ana Gomez pentru buna colaborare și pentru rezultatul la care s-a ajuns prin găsirea acestor 14 amendamente de compromis. Eu cred că este un raport bun acum și am constatat cu toții că datorită crizei financiare și reducerilor bugetelor de armament, capacitatea noastră de apărare a scăzut în timp, iar statele membre și Uniunea Europeană nu au reușit încă să găsească răspunsurile necesare la contextul de securitate modificat în care ne aflăm astăzi. S-a subliniat autonomia strategică și siguranța aprovizionării, asta și în interesul uh, apărării propriilor noastre interese. Și aș dori tocmai pentru că uneori se pune semnul întrebări vis-a-vis de acest termen autonomiei strategice. Eu mă refer aici la acele misiuni asupra cărora am convenit cu toții. Nu e vorba de autonomie strategică împotriva Statelor Unite sau în afara NATO, dar trebuie totuși să fim în stare să dublăm și cu mijloace și capacități uh, cuvintele și hotărârile pe care le luăm noi aici la nivel politic. Este în continuare o provocare, dezvoltarea în continuare a bazei noastre industriale, aici și sperăm că și acest pachet pentru apărare va susține și cooperarea în uh, domeniul cercetării uh, din această ramură industrială. Cred că Parlamentul, uh, prin acest raport, vine astfel cu o contribuție în perspectiva summitului din iunie 2015. Propunerile sau dacă propunerile formulate de Parlamentul European și în anii anterior ar fi fost uh, aplicate de uh, statele membre și de Uniunea Europeană, probabil că am fi într-o situație mult mai bună. și noi avem o părere bună vis-a-vis -vis de activitatea EDA și a Comisiei atunci când este vorba de siguranța aprovizionării. Și sperăm că și la summitul din iunie se vor face progrese și pe această temă, pentru că ultima dată nu s-a ajuns la un rezultat. Sper însă că în iunie vom avea un rezultat și aici. și că ne-am asigurat reciproc între statele membre această siguranță în aprovizionare. Mulțumesc și sper că raportul va beneficia de o susținere largă. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Merci. Mulțumesc. Acest raport are câteva aspecte pozitive când subliniază necesitatea de a dispune de o autonomie a mijloacelor și tehnologiei de apărare pe plan european. Dar dar ne trebuie, este nevoie de o apărare europeană. Dacă da, trebuie să avem o viziune comună și trebuie să fim de acord în legătură cu perspectivele și uh, obiectivele uh, pe care trebuie să le apărăm. Or, această viziune comună nu există, constatăm acest lucru și în criza actuală. Nu există o viziune comună uh, nici măcar a marilor uh, state. E, e, uh, nu putem să uh, ne imaginăm că atunci când uh, încercăm să mutualizăm aceste demersuri, ele vor costa mai puțin. Am uh, exemple pe care pot să le dau în acest sens dacă eforturile ar fi fost comune, um, experiența ne spune că um, ar fi costat mai puțin producerea uh, bombardierelor uh, pe care le avem acum în producție. Dar uh, nu este obligatoriu ca să scadă costurile atunci când demersul este comun. Mulțumesc, doamna Gomes. Doamna Gomes. Doresc să mulțumesc colegilor care au intervenit și și-au expus punctele de vedere. În ce o privește pe doamna Lăzing, nu mă surprinde faptul că grupul domniei sale uh, prezintă un raport alternativ. Dezacordul principal pe care l-am avut a fost că domnia sa nu crede într-o politică europeană de apărare, într-o politică comună. Noi considerăm că este nevoie de o politică europeană comună de apărare și că putem să realizăm sinergii, că putem în felul acesta să stimulăm autonomia strategică a Europei, nu într-o formulă negativă, ci um, în sensul de a putea acționa mai eficient bazându-ne pe principiile și valorile europene. Tocmai de aceea eu, eu acum sunt favorabilă și unei misiuni pesc pentru Mediterana, să salvăm vieți acolo. De ce să nu ne mobilizăm embarcațiunile, navele de coastă pe care le avem pentru a putea salva vieți și pentru a combate traficanții de persoane din Mediterana? Deci, acesta este punctul meu de vedere. De asemenea, cred că am putea fi de acord că ne dorim ca banii să fie mai bine valorificați și să existe și transparență în ce privește investițiile care se fac. Eu uh, nu cred că banii care sunt uh, investiți de câteva din statele membre în domeniul energiei nucleare uh, chiar sunt investiții uh, rezonabile, pentru că știm care este până la urmă impactul asupra mediului al energiei nucleare. Dar uh, a existat un dezacord major uh, cu doamna Lusing. Îi mulțumesc pentru comentarii. Domnule Bütikofer, Mă bucur că de data aceasta putem să cădem de acord și sunt recunoscătoare pentru contribuția dumneavoastră substanțială. Chiar putem să nu fim de acord în câteva chestiuni fundamentale, dar în ce privește mai bună valorificarea banilor. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere că nu există o corelare directă între uh, cheltuielile pentru înarmare făcută și capacitățile militare care s-au creat prin acești bani. Dar eu cred că, pe plan european, putem gândi o strategie care sunt capacitățile de care avem nevoie și să punem banii la un loc pentru realizarea lor. Sigur că există poate și abordări mai înguste la nivelul unor guverne ale statelor membre, dar uneori când uh, discutăm uh, capacitățile de apărare, constatăm că ne lipsesc mijloacele de a le realiza. Poate că pe plan european uh, ele pot fi găsite mai ușor. În ce privește intervenția dumneavoastră, domnule Galer, Vă mulțumesc de asemenea pentru sugestii. Am căzut de acord într-o serie întreagă de probleme fundamentale, inclusiv în ce privește baza industrială și tehnologică de apărare europeană. Dar eu cred că este nevoie de dezvoltare, de uh, cercetare și dezvoltare, inclusiv în domeniul cibernetic, în alte domenii. Și noi toți știm că acum câțiva ani am ajuns la concluzia că suntem dependenți de uh, avioanele Antonov ale Rusiei pentru a ne spori capacitatea de apărare uh, aeriană. Ei, da, acum situația ar putea să fie și mai dificilă decât uh, acum uh, câțiva ani. Deci este un domeniu în care avem de asemenea uh, nevoie de autonomie strategică. Iar în ce privește intervenția dumneavoastră, domnule Schaffhausen, nu uh, mă mir că nu sunteți de acord cu punctul meu de vedere ar fi mai degrabă o coincidență dacă am fi de aceeași părere. Nu sunt uh, de acord cu dumneavoastră. S-ar putea să ajungem în situația în care uh, mutualizarea demersurilor ar putea să ducă la uh, cheltuieli mai mari, dar eu cred că uh, trebuie să ne gândim și la rolul pe care IMM-urile pot să le joace, uh, inclusiv în ce privește investițiile în domeniul cibernetic și în alte domenii în care IMM-urile joacă un rol important. Dar uh, sigur că până la urmă este o chestiune de management în sensul reducerii costurilor prin mutualizare. Și eh, eu cred că eh, așa trebuie să vedem și managementul apărării comune în Europa. Mulțumesc, președintele, mulțumesc foarte mult. Iar acum, stimați colegi, eh, trebuie să supunem la vot trei rapoarte și vom începe exact cu raportul pe care tocmai l-am discutat, raportul doamnei Ana Gomes. Vă rog să vă pregătiți să introduceți cartelele în console și dacă uh, toată lumea uh, constată că lucrurile funcționează, inclusiv domnul Preda, Trecem deci la votul pe marginea raportului doamnei Ana Gomez. Avem compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 2, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru. 62, mă scuzați, votul părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm votul pentru partea a doua, amendamentul 62 s-a deschis votul. Așteptăm. Se poate acum? Bun, s-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Verificăm 106, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Plus 1. Cineva căruia nu-i funcționează consola. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm dacă doriți. 124 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 125-126, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, caduc. Pentru că s-a respins amendamentul anterior. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Felicitări, doamna Gomes. Doamna Luzing dorește să spună câteva cuvinte. Vă rog, aveți cuvântul. Da, am vorbit deja despre asta, dar vreau să anunț că noi vom înainta un raport minoritar. Mulțumesc. Trecem mai departe. Privind Marea Neagră, Dacă toată lumea e pregătită, trecem la raportul privind bazinul Mării Negre.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111, patru părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm partea a doua. Amendamentul 111. S-a deschis votul. Încă un vot suplimentar din partea neafiliaților. Deci, unul din colegi ar trebui să se abțină de la vot. Deci, un coleg va trebui să-și retragă cartela de vot. Nu putem nu putem accepta rezultatul atâta timp cât avem un vot în plus. Acum e în regulă, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schaffhauser. Deci se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Va trebui să verificăm. Partea a patra. Deschidem votul. Din nou avem un vot în plus. Deci închidem votul. Se respinge. Compromisul, mă scuzați, spune președintele, 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 118. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21-22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 124 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 1, 2, 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 125. O 125 și nu este pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendament oral al, din partea raportorului, care este menționat pe lista de vot. Cine este pentru? Îmi scuze. 152 nu a fost adoptat, deci trebuie să supunem la vot. Cine este pentru? O, pentru 152, cine este pentru? Împotrivă? Nu. Amendamentul oral se corectează președintele. Să verificăm. 152 s-a deschis votul. Nu. Amendamentul oral, îmi cer scuze. Numărul 1. Îl găsiți la uh, finele listei de vot. Dacă chiar vreți să-i dau citire, pot să-i dau citire. Regretă că siguranța regională din Marea Neagră, inițiativele Black Sea Force și Black Sea Harmony, demonstrează lumii externe că um, țările um, riverane își pot asuma responsabilitatea de siguranță păstrându-și potențialul pentru revigorarea cooperării viitoare, dar în clipa de față această cooperare este paralizată. Este o chestiune potențială care a fost adăugată. Deci, acesta este amendamentul oral. Am deschis votul. Pentru amendamentul oral 1, cine este pentru? Votați cum vă îndeamnă inima. S-a închis votul. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, caduc. 196. Voturi pentru, împotrivă, abțineri, Va trebui să verificăm. 196 s-a deschis votul. Din nou avem un vot în plus. Mulțumesc. Contez pe cooperarea dumneavoastră. S-a închis votul. A fost respins. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 198. Caduc. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Nu, e caduc. 14. Cine este pentru 214? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 215 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 218 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru, Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul, mă scuzați, 227. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, nu, e caduc. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci nouă, patruzeci identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 2. Domnule președinte, obiect în legătură cu amendamentul oral numărul 2. Amendamentul oral doar să motivez acest lucru în două propoziții. Face o declarație care nu corespunde realității pentru că NATO nu și-a declarat vreodată superioritatea în ce privește bazinul Mării Negre, mi se pare că este un nonsens având în vedere realitatea de la fața locului și noi respingem amendamentul oral. Nu putem accepta să se supună la vot. E foarte clar, nu îl supunem la vot. Mergem mai departe. Aici ar trebui să fie. Uh, argument about NATO superiority in the Black Sea Basin. Dacă vorbim despre superioritatea bazei din Marea Neagră, nu putem pur și simplu să respingem acest amendament deoarece cineva de la Verzi spune că e greșit. vă prostii. Uh, we have a formal position that in... Avem o decizie oficială care ne dă puterea să oprim votul, dacă din orice motiv, fie că vreți să sunteți de acord sau nu, deci dacă nu vreți să acceptați un amendament oral și tocmai regula asta o invoc eu. Deși aș vrea să mă implic în dezbatere, trebuie să mă abțin. Va trebui să votăm textul original. Nu votăm, deci. Rămâne textul original. 252 pentru, împotriva, abține, respins. 14 pentru, împotriva, abține, respins. 15 pentru, împotriva, abține, respins. 16 pentru, împotriva, abține, respins. 17 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru Împotrivă, abține respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 26. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 27. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă. Respins 29 pentru, împotriva abțineri. Respins 30 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 33 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 34 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 32. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. 36 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Unii au obosit să mai ridice mâna, văd. Closed. And it's rejected. Restins. 37 pentru, împotriva, abține, respins. 31 pentru, împotriva, abține, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47. 44 e cadou. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48. E caduc. Compromisul 2 pentru, împotriva abține, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, referirea 1, 4, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Celelalte caduc. 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic uh, amendamentul 9. Okay. Okay. Vote is closed. închis votul. Acum trebuie să ne întoarcem. Am sărit peste 194. Ne întoarcem la 194. Aliniatul 15. Toni Pițula. 194. 194. Ok, everyone, who is it? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul uh, final acum. Ai milă, Doamne, de noi. Oh, vote is open. Vote is open. S-a deschis votul. Vote is closed. Închis votul. Felicitări, raportorul. <laughs> Thank you. Now we move to the last. Trecem acum la ultimul raport, proiect de aviz al domnului Danjean. E toată lumea gata? Amendamentul 34-35 pentru, împotrivă, abține, respinse. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendament, acum avem uh, un vot în bloc, primul, vot în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificați prin vot electronic? Haideți să facem. We have now block vote 7. Acum votăm în bloc uh, numărul 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse? Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. Uh, we have one. S-a închis votul. Ok. So It is adopted. Se adoptă. Vote 12. Who is in... Al celălalt 12 bloc de amendamente pentru, împotrivă, abține, respins. 97. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Uh, vot în bloc 2 pentru, împotrivă, abțineri respinse. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 86. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a, respins. Cel de-al șaselea vot în bloc pentru, împotrivă, verificăm cel de-al șaselea bloc de amendamente. S-a deschis votul. Is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 93 pentru, împotrivă, Domnule Buticofa, ne permiteți să ne continuăm votul? Trebuie să o facem, îmi pare rău. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm în bloc uh, al treilea vot grupat pentru, împotriva, abțineri, respins. Douăzeci șapte pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm, deschidem votul. Vote is closed. închis votul. Se adoptă. Acum vă spun încă o dată că dacă nu citiți, nu ridicați mâna, dar nu voi face. Trecem la 107. Pentru, împotrivă, abțineri. 107, cred. Suntem la 107. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Domnul Okay, so we go to 59. Trecem la 59. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm prin vot electronic 107. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 110. Pentru. Sorry. 108 pentru împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, al 13 la vot grupat, în bloc, Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți că s-a văzut totuși clar. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotriva abțineri respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116, mă scuzați, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 170-118 pentru, împotriva abțineri, respins. 120 pentru împotriva abținere. Respins 122 pentru împotriva abținere. Respins 123 pentru împotriva abțineri. Respins 130 pentru împotriva abțineri. Respins 132 pentru împotriva abțineri. Respins 133 pentru, împotrivă, abțineri. respins. 134-35 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. 134-135 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 162 pentru, împotrivă, Verificăm 62, 162. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la 68. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm în bloc cel de-al patrulea grup de amendamente pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Cel de-al patrulea grup de amendamente. S-a închis votul. Se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, nu s-au schimbat. O 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc, numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 176. S-a închis votul. Se respinge. Vot în bloc numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 10, da? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul în bloc cu numărul 10 se adoptă. Acum... mi se spune că votăm 179 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 79, îmi cer scuze, spune președintele. Votăm acum electronic 179. Doamna Gomes. S-a închis votul și se respinge. 180 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 83 pentru Manu 83 devenise caduc, deci nu-l votăm. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 81. Vă spun pentru că nu era foarte clar. De aceea vă solicitasem vot electronic. La 181 s-a deschis votul. S-a închis votul. Ba nu? Se adoptă. Se adoptă. Vă promit că am să încetinesc un pic. Avem uh, un consens în sală în această privință? Listen, until we make negotiations, we should continue. Cred că mai bine lăsăm negocierile și continuăm. 182 pentru, împotrivă, abțineri, deci ca și în cazul celuilalt vot. Haideți să verificăm. 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, vedeți că majoritatea s-a exprimat pentru adoptare. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 184 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. 184. S-a închis uh, votul. Se pare că avem o majoritate și aici. 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm 89 s au schimbat uh, majoritățile. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la 190 pentru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm atunci. La 190 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Pe aripile vântului, nu? S-a dus. 61 pentru împotrivă abțineri se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 91 pentru, împotrivă, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăzeci șapte pentru împotrivă, abțineri se respinge. 98 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 99 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 200 pentru împotrivă, va Trebuie să verificăm. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 208. S-a închis votul. Se adoptă. 209 pentru, împotrivă, se respinge. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 14. S-a deschis votul. Vedeți că variază. Se adoptă. cincisprezece pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E un rezultat foarte strâns. Nu? Haideți să verificăm încă o dată. Manu, te Se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24. pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 2 pentru, împotrivă. Încă o dată, împotrivă la 2. Încă o dată reluăm. Cine e pentru numărul 2? Împotrivă. Se adoptă atunci. 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 43. Deschid votul. ți a închis votul. Se respinge. 42 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Domnule Castaldo, vom verifica dacă doriți. Deschid votul la 42. S-a închis votul. Se adoptă. Iată. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 46 nu votăm. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, Vreți să verificăm 48? Bun, verificăm 48. S-a închis votul. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 63. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 69 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 71 pentru împotrivă. Se respinge. 72 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. 73 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 75-76 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 77 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că e respins, dar haideți să verificăm. Deschid votul. Ți-a închis votul. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deschidem, verificăm 36. S-a deschis votul. Deci verificăm 36. 36. Ultimul amendament îl votăm acum. Se respinge. Vot electronic, vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Felicitări, Arnu! Doamnelor și domnilor, mâine la 8.30 ne vedem. Îmi pare rău, mi-ar fi plăcut să pot face ceva în această privință, dar nu se poate. La 8.30 ne vedem. Mulțumesc pentru cooperare.